chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, vă rog să luați loc. J'ouvre la séance de notre commission. Se uh, deschide ședința noastră la Comisia de Bugete. Qui cet après-midi sera După masă, în această după masă, vom avea doar o ședință de voturi, după care coordonatorii vor începe lucrările. Vom uh, continua mâine dimineață la ora 9 cu două comunicări asupra unor studii. Un studiu în legătură cu felul în care contribuțiile statelor membre se uh, reflectă în bugetele statelor membre și o a doua comunicare pe marginea unui studiu referitor la bugetul UE Uh, și dimensiunea de gen și egalitate. Am o comunicare și în ceea ce privește mobilizarea Fondului de Solidaritate, după care vom trece la votul rezoluțiilor pentru bugetul 2016. Însă, înainte de a trece la vot, aș vrea să vă spun că vom avea o întâlnire comună extraordinară între bugete și LIBE pentru a discuta despre aspectele bugetare pentru criza migratorie. Aceasta va fi pe 19 octombrie de la 18.45 până la 20.30 și asta imediat după primul trialog de preconciliere care va avea loc în aceeași zi, deci pe 19 octombrie, la începutul după amiezii. Vreau să vă informez de asemenea că uh, Steering Board, deci Comitetul Permanent al EFSI, ne-a comunicat două nume. Un nume pentru funcția de managing director pentru FC și un al doilea nume pentru deputy managing director pentru această instituție, pentru FC. Și audierea prealabilă care va fi urmată de vot la plenară, va avea loc mâine la orele 19 în sala Ian 6Q2 mâine la orele 19, cum spuneam, și este vorba de o ședință care ar putea dura cel puțin două ore și jumătate. De aceea vă rog să fiți disponibili pentru această întâlnire, pentru a realiza audierea celor doi candidați. După fiecare din cele două audieri, care vor dura aproximativ o oră fiecare, vom avea și un moment de debriefing și de vot și pe baza acestui vot vom ajunge la plenară pentru ca Parlamentul European să se pronunțe miercuri după masă. Ar fi bine să ne putem pronunța cât mai repede cu putință, pentru că este vorba aici de buna funcționare și de implementarea EFSI. Iată deci care era comunicarea din partea mea. Vom trece acum la voturi. În primul rând, mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Este vorba de raportul doamnei Gardia Sapal, care ne prezintă două rapoarte în această dupămasă. Vreau să Salut faptul că uh, această analiză și votul s-au făcut uh, cu o rapiditate extremă la propunerea uh, față, făcută de Comisia Europeană și votul final la plenar ar trebui să aibă loc miercuri după masă. Între cele două momente, deci propunerea Comisiei și votul final, vor fi trecut doar două săptămâni. Deci iată într-adevăr ce înseamnă să fii rapid, așa că am să mulțumesc raportorului și am să-i dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, tocmai pentru că ați făcut acest comentariu în legătură cu rapiditatea cu care am abordat aceste două rapoarte, vreau să vă explic pe scurt de ce în listele de voturi propun să votăm împotriva tuturor amendamentelor care au fost prezentate. Tocmai din acest motiv, pentru că eu consideram că rapiditatea cu care s-a adoptat acest raport și faptul că s-a ținut uh, cont de criza refugiaților și că se pune la dispoziția lor uh, uh, în jur de 400 milioane de euro. Acest lucru este mult mai important decât orice altă idee politică care ar putea fi introdusă în textul care însoțește modificarea bugetară. Eu am încercat să ajung aici la un text care să țină cont de poziția generală a Parlamentului și, prin urmare, n-am putut să intru în prea multe detalii detalii care să fie supuse dezbaterii între grupuri, așa că uh, în acest fel am putut adopta fără modificări textul așa cum v-a fost prezentat astăzi și în felul acesta să fim la timp pentru votul la plenară miercuri, pentru că dacă nu, nu am ajunge la timp pentru votul din plenară. Și e adevărat că mai avem o plenară prevăzută peste două săptămâni, dar cred că situația este una de urgență și uh, ea justifică această situație excepțională pentru a avea votul imediat. Iată deci clarificarea pe care vroiam să o fac, în special pentru grupurile politice care au prezentat amendamente, că nu am nimic împotriva lor. O bună parte din amendamente poate că aș fi de acord și altele sunt chiar incluse sau reflectate în text, dar e o chestiune de rapiditate și chiar și pe ordinea de zi au fost puse aceste chestiuni pentru a putea trece foarte rapid miercuri la procedura finală, la vot. Mulțumesc! Cred că toată lumea înțelege foarte bine aici că este vorba de o situație de urgență și avem uh, în fiecare zi, practic, uh, între 3.000 și 5.000 de cazuri de trecere ilegală a frontierelor europene, deci e clar că e nevoie de măsuri pentru a face față acestei uh, situații, pentru că vorbim aici despre un adevărat talisman care ar putea rezolva această situație. Însă, înainte de a trece la vot, vreau să mă asigur că dispuneți de cartela de vot pentru a trece la votul cu apel nominal. Domnule Tarant, vă rog. Mă scuzați, domnule președinte, dar uh, uh, mi-am uh, lăsat cartela de vot la Strasburg pentru că mi-am schimbat locul acolo. Je suggère qu'on donne deux, deux cartes de vote à M. Da, propun atunci să dăm două cartele de vot uh, domnului Tarant, una pe care să o aibă la Strasburg și alta la Bruxelles. În felul acesta nu punem în pericol bugetul Parlamentului European. Foarte bine, voi fi atent la votul dumneavoastră, domnule Taran, și îl voi adăuga la votul final. Acum vom face un vot uh, de încercare, s-a deschis votul. Da, lipsa un vot, dar tocmai eu nu votasem. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Tarant nu știu cum a votat. Primul amendament, amendamentul numărul 2, cine este pentru, împotrivă,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 se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 la considerentul A pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum ansamblul textului, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru și nu sunt abțineri, un vot împotrivă doar. Trecem acum la al doilea raport al doamnei Gardia Sabal, care este o consecință a votului pe care tocmai l-am avut. E vorba de uh, bugetul rectificativ cu numărul 7, unde sunt prevăzute creditele pentru implementarea rezoluției noastre. Trecem acum la vot. Alineatul 3, amendamentul 4 pentru, împotrivă, Da, am putea face un vot în bloc dacă doriți. Nu. Nu. Se pare că nu toată lumea este de acord, avem uh, mai mulți autori de amendamente, deci trecem la acest amendament 4 care a fost respins. Amendamentul 5 pentru.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 se respinge și la considerentul GA9, amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la votul asupra bugetului rectificativ numărul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Scrutin e clos. S-a închis votul. se adoptă cu 24 de voturi la 1 și nu sunt abțineri. Alors nous avons à prévoir maintenant un... Dragi colegi, avem acum mai multe transferuri prevăzute. Doamna Gardia Sabal, vă rog, vă dau cuvântul. Dacă nu aveți comentarii de făcut, Dacă nu sunt comentarii... Une série de transferts. Nu, domnule președinte, nu am nimic uh, important de spus. E vorba de transferul 29, acel binecunoscut uh, global transfer, care se face la sfârșitul anului bugetar. 32-ul este cel care are de-a face cu plăți, ce au de-a face cu criza umanitară și refugiații. E vorba de mobilizarea ajutorului de urgență și anume a rezervei existente pentru ajutorul de urgență E vorba de 165 de milioane, deci nu cred că prezintă nicio problemă. Foarte bine, cred că putem avea un vot global pentru toate aceste transferuri. Transferul 29, 32. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi la 1 și 2 abțineri. La celelalte secțiuni, doamna Holmeyer, e vorba aici de modificări minime. Doamna Holmeyer, aveți comentarii de făcut? Ähm, de data aceasta, toate deciziile uh, din uh, cadrul instituțiilor ne-au fost trimise spre informare pentru că în temelul articolului 25 uh, nu trebuie să decidem noi pentru că sunt sub plafon. În primul rând, Curtea Europeană de Justiție are patru cereri, a depus patru cereri de transfer, una un transfer se referă la acoperirea costurilor uh, pentru îngrijirea copiilor personalului care merg la șco- școli europene, pentru că Comisia Europeană a crescut puțin uh, costurile. Capitolul 102 este menit uh, pentru alocații uh, pentru funcționari uh, care își încetează activitatea, uh, respectiv uh, plăți uh, tranzitorii, care uh, ajung la o sumă de 140 de mii. Transferul 3 se referă la înlocuirea unor uh, mașini, transferul, e vorba de mașini care sunt uh, învechite, 350 uh, de mii de euro și e vorba de publicații, de producerea de publicații și Transferul numărul 4 se referă la o sumă de 746 de mii de euro, cheltuiel de curățare și întreținere a clădirii. Deci banii sunt luați din acest uh, uh coș, scopul fiind înlocuirea unor rețele de comunicații în care echipamentul este învechit, deci îmbunătățirea instrumentelor IT și înlocuirea programelor software de geomapping și uh, 46.000 de euro e suma și apoi cea de-a patrulea cerere vine de la Curtea Europeană de Justiție, tot în capitolul 102, 102 alocații temporare pentru membri pentru că au fost uh, mai puțin banii decât uh, uh, s-a estimat inițial și în domeniul lingvistic e nevoie de uh, lingviști uh, care trebuie să fie angajați suplimentar pentru traduceri pentru că a crescut volumul de muncă, sunt mai multe documente de tradus și de aceea uh, s-a ajuns la externalizarea traducerilor către agenții sau către uh, traducători independenți. Acestea sunt cele patru cereri din partea Curții Europene de Justiție. Vrem să le uh, votăm uh, pe toate, domnule președinte, se poate? de demande de vote, je pense qu'on pourra considérer cred că putem considera că acestea sunt aprobate implicit. pe baza articolului 25 din regulamentul financiar. Bun, și atunci mai avem o cerere a Comitetului Regiunilor, tot în temelul articolului 25. E nevoie de mai puțin bani pentru membrii din Comitetul Regiunilor, pentru activitățile lor politice, însă e nevoie de mai mult bani pentru a introduce un sistem automat de traducere, pentru a-l garanta, de fapt, ceea ce uh, am introdus și noi în Parlament. Deci, foarte pe scurt, ei spun pentru a dezvolta un sistem automat pentru traducerea directă a conținutului din surse multiple pentru integrarea și întreținerea um, instrumentului uh, pentru fluxul traducerilor. Uh, e vorba doar de 29.200 de euro, tot sub prag și mai este și o cerere din partea Curții de Conturi care dorește din titlul Basic Salaries 75.000 pentru servicii suplimentare de traducere, deci acolo e nevoie de bani suplimentari. Și aceeași justificare, ca și în cazul Curții de Justiție, reducerea personalului duce la uh, creșterea externalizărilor și de aceea e nevoie de 75.000 de euro. Apoi, convenția și înlocuirea uh, la restaurant și la cantină, 40.000 de euro. Trebuie reînnoită, cel puțin parțial, um, cantina de acolo, apoi um, um, mobilier de birou, tot 40 de mii de euro pentru că e vorba de uh, e nevoie de articole ergonomice pentru personalul cărora, persoane cărora medicii le-au prescris din motive de sănătate astfel de piese de mobilier și apoi uh, noi echipamente tehnice și instalații, 65.000 de euro în plus pentru aparatură suplimentară pentru a crește vizibilitatea, respectiv transparența deciziilor curții de conturi. Suma totală este de 220.000 de euro care ar trebui să fie scoși de la basic salaries. Acestea sunt toate cererile. Mulțumim, doamnă raportor. Avem astfel 5 cereri de transfer pentru Curtea de Justiție, una pentru Comitetul Regiunilor și una pentru Curtea de Conturi. Nu suntem obligați să votăm, decât dacă dorește cineva neapărat. Articolul 25 din regulament ne permite să adăm un acord implicit acestor transferuri. Cere cineva vot? Văd că nu. Astfel că vom considera că transferurile care ni s-au propus primesc o aprobare unanimă din partea Comisiei de Bugete. În ceea ce privește politica imobiliară nu există cereri, deci am uh, terminat cu ordinea de zi pe ordinea de astăzi. Pe, ordinea de, pe astăzi uh, este vrea cineva să intervină la diverse, văd că nu. Ne întâlnim mâine dimineața la ora 9. Îi rog pe coordonatori să rămână în sală. Ne reluăm lucrările în 5 minute.